Gut, liebe Kolleginnen Stimate colegi, stimați colegi, vă propun să începem. Deci, reluăm ședința noastră. Și ne oprim la punctul 8 de pe ordinea de zi. Warten wir mal <laughs> Und der Tagesordnungs 8. Punctul 8 de pe ordinea de zi prevede analiza situației negocierilor în curs în cadrul dialogului. Și până acum am avut o asemenea întâlnire, deschiderea trialogului privind măsurile autonome pentru măsuri referitoare la Balcanii Occidentali, care s-a desfășurat ieri. Poate vă amintiți. E vorba de trei domenii în care am adoptat amendamente uh, Prima, o chestiune de natură tehnică, adaptarea măsurilor. După aceea, întrebarea dacă e vorba de acte delegate sau acte de implementare și de transpunere în practică era o solicitare decisivă din partea noastră și, în al treilea rând, era o chestiune politică pe ordinea de zi și anume cum trebuie încadrat procesul în Balcanii Occidentali. Am prezentat și discutat despre pozițiile diferite. Din păcate, Consiliul nu a dispus de un mandat de negociere, deci nu a putut decât să accepte câteva amendamente de ordin tehnic și, de fapt, doar unul dintre cele nouă iar în ce privește problematica politică și actele delegate, nu a existat niciun fel de progres în poziția Consiliului. Ca atare, a trebuit să spun că o asemenea atitudine nu este acceptabilă pentru noi și nu vom avea o șansă să progresăm decât în momentul în care Consiliul va obține un mandat de negociere. Și în felul acesta ne-am despărțit și pe 22 septembrie vom continua întâlnirile tripartite. Există vreo observație din partea dumneavoastră? Constat că nu. În cazul acesta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 9 despre de pe ordinea de zi și anume avizul comisiei noastre pe marginea raportului privind Uniunea Energetică Europeană. Am avut o primă dezbatere pe această temă și acum raportorul nostru, domnul Buchner, a redactat proiectul și dau cuvântul. Mulțumesc. În elaborarea proiectului uh, m-am limitat la Uh, câteva pagini care e firesc să primesc și amendamente pentru a completa acest proiect. Am încercat însă deja să găsesc un consens între raportori și raportorii din umbră. Nu este un aviz 100% uh, doar uh, care să reflecte grupul meu politic, pentru că uh, Va trebui să găsim soluții de compromis pentru ca principalele obiective ale Uniunii Energetice, eh, siguranța aprovizionării, competitivitatea și durabilitatea să poată fi atinse. Și vom putea atinge aceste obiective dacă, pe o parte, ne vom limita eh, cererea de energie și, pe de altă parte, dacă vom extinde uh, sursele. Este important să extindem rețelele, să găsim uh, și rețele inteligente, să negociem cu toții în acest sens. Eficiența energetică este un obiectiv esențial și cu mare importanță în ce privește comerțul exterior, pentru că există un mare potențial pentru colaborarea cu state terțe, pentru a găsi standarde comune, tehnologii comune, de pildă cu China. Aici eh, este vorba și de tehnologie pentru eh, captarea și depozitarea energiei pentru a face trecerea la um, o utilizare um, a surselor de energie care permit decarbonizarea în folosul mediului înconjurător. Deci dacă vom recurge la surse regenerabile de energie într-o proporție de peste 30%, este important și să putem depozita energia produsă, pentru că altfel lucrurile nu vor putea să funcționeze. Sistemele tehnice au fost deja dezvoltate, au fost verificate și trebuie să împiedicăm acum niște, uh, să îndepărtăm niște piedici birocratice. Este nevoie de sporirea competitivității economiei europene în comparație cu partenerii noștri comerciali. Trebuie să ne consolidăm poziția, mai ales în ce privește sursele regenerabile de energie. Gândiți-vă ce uh, înseamnă importul de energie în comerțul exterior al Uniunii Europene, cât de mari sunt prețurile pe care le plătim. Aici trebuie să facem progrese și o coerență politică în comerțul exterior este deosebit de important, mai ales în sectorul energetic ar fi pură dacă noi am cere eh, standarde înalte eh, pe piața europeană și în comerțul exterior nu le-am respectat. În Europa ne luptăm pentru reducerea emisiilor uh, gazelor cu efect de seră este o obligație pe care ne-am asumat-o și nu vom putea să acceptăm ca pe alte continente să fie produsă energie murdară, poluantă, iar noi să importăm acest tip de energie. Deci aștept cu interes punctele de vedere ale raportorilor din umbră. Mulțumesc, dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Domnul Fizas. Mulțumesc, domnule președinte. Mă roagă colegul să îi citesc în italiană notițele. Confruntările cu care se confruntă statele membre sunt din ce în ce mai complexe, de aceea la nivel european e nevoie de o abordare unitară pentru a avea niște măsuri uh, specifice pentru a garanta o energie sigură, durabilă și la un preț accesibil. E important să subliniem faptul că în ziua de astăzi UE importă 90% din petrolul brut și 66% din gazul natural. 94% din uh, transporturi depind de produsele petroliere, deci care sunt importate în proporție de 90%, după cum spuneau. Printr-o analiză comparată se vede că în Europa prețul la electricitate și gaz e mai mare cu 30, respectiv 100% față de um, prețurile de pe piața americană. De aceea e important ca la nivel european să există o acțiune politică ambițioasă pentru a le furniza consumatorilor europeni, atât familiilor cât și companiilor, o energie sigură, competitivă și durabilă. Pentru a face acest lucru trebuie să implementăm trebuie să transformăm sistemul energetic european pentru a permite fluxurilor de energie să tranziteze liber uh, peste granițe mai ales să asigurăm uh, circulația pe coridoarele strategice pentru rețelele energetice. Rețea ambițioasă care ar trebui să le permită consumatorilor să își asume un rol activ. Trebuie depășit actualul sistem care se caracterizează printr-o lipsă de coordonare a politicilor naționale. Există bariere pe piață și zone geografice izolate din punct de vedere energetic. De asemenea, e important să atingem obiectivul 2020, respectiv 10% interconectări electrice. Trebuie să îmbunătățim situația în 12 state membre, 12 state membre care acum au o interconectare sub 10%. Irlanda, Italia, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Spania, Polonia, Cipru și Malta sunt aceste țări. Există de asemenea și teritorii insulare, um, izolate din punct de vedere geografic, unde trebuie uh, făcute lucrări de infrastructură mari pentru a garanta aprovizionarea cu energie. O politică energetică competitivă și durabilă trebuie să aibă și niște instrumente financiare pentru realizarea de proiecte pentru interconectare, așa cum a spus și Consiliul European în octombrie 2014. Ca să închei, e de dorit ca Uniunea Europeană să-și <clears throat> îmbunătățească propria capacitate pe piețele mondiale de energie printr-o politică comercială puternică și <clears throat> cuprinzătoare. Trebuie să implementăm acorduri comerciale care să aibă o clauză pentru accesul avantajos la resurse, printr-un program dinamic de schimb de investiții, mai ales cu acele țări și regiuni care reprezintă surse strategice de aprovizionare, Algeria, Turcia, Azerbaijan, Orientul Mijlociu și Africa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Din partea socialdemocraților, eu sunt raportor din umbră și doresc să îi mulțumesc raportorului. Cred că uh, sunt cuprinse în această uh, propunere elemente esențiale în ce privește acordurile în domeniul energetic, eu îmi doresc niște completări și domnul Fiza s-a atras atenția asupra acestei probleme. Cred că în acordurile noastre comerciale trebuie să avem un capitol separat dedicat sectorului energetic care să reflecte dorința noastră de diversificare a resurselor de energie, dar și dorința noastră de a respecta niște standarde ridicate și de a recurge la sursele energetice regenerabile. Aceste lucruri trebuie să figureze în acordurile comerciale pentru ca prin acest capitol dedicat sectorului energetic să Ă, ne sprijinim până la urmă politica energetică. Deci să fie clară importanța acestui capitol și mi-aș dori ca după punctul 2 aceste prevederi să figureze în raport. După aceea, punctul 7 problemele legate de colaborare contractuală. Mi-aș dori aici niște formulări ceva mai pregnante, pentru că acordurile comerciale existente în clipa de față ar trebui să fie reanalizate. Știm că în diversele țări cu care colaborăm standardele energetice sunt uh, diferite și ar trebui să vedem dacă ele corespund într-adevăr standardelor noastre. Deci, aici se cere o revizuire și, de asemenea, merită să ne gândim la viitorul uh, uh, încheierii unor asemenea acorduri în domeniul energetic, pentru că uh, noi am încheiat unele demersuri încă înainte de izbucnirea crizei din Ucraina și anumite state membre au avut mari rezerve în ce privește implicarea Comisiei în uh, negocierea acestor acorduri energetice. După criza din Ucraina, lucrurile s-au mai schimbat. Fostul premier polonez a cerut ca acordurile în domeniul energetic să fie încheiate, uh, dar și negociate inițial în comun. Tocmai de aceea este nevoie ca legislația actuală pe care se bazează acordurile energetice să fie revizuită și să se prevadă chiar un termen pentru această revizuire, dar de asemenea să se stabilească criterii pentru negocierea viitoarelor acorduri în domeniul energetic ca să existe o anume coerență a politicii noastre. Și în acest context, o completare la punctul 7 sau poate o introducere a unui nou punct 8, să ne gândim care trebuie să fie componentele viitoarelor acorduri în domeniul energetic uh, din uh, punctul de vedere al reciprocității, ca să existe egalitate de arme între parteneri dar și de uh, standarde pe care partenerii trebuie să le respecte și de adecvare a legii vis-a-vis -vis de legislația europeană. Mulțumesc. Iar acum, Emma. Mulțumesc. Uh, vorbesc în numele domnului Kamal. Îi mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Multe din uh, prevederi uh, cuprinse în acest proiect pot fi susținute de uh, ECR pentru că eficiența prețurilor este importantă pentru noi. Și bineînțeles că ne interesează includerea și în aceste acorduri și accesului la piața energetică din statele terțe. Ne bucură faptul că uh, Um, în dezvoltarea tehnologiei viitoare va fi promovat uh, rolul uh, acordurilor de negociere, dar există și câteva elemente cheie pe care noi ni le dorim în primul rând, importanța resurselor energetice indigene și a producției energetice, să nu trecem cu, reve- cu vederea importanța acestui sector și rolului pe care poate să-și face. Trebuie să promovăm și guvernanța globală în acest domeniu pentru că asta va duce la o mai mare stabilitate legală în acest domeniu și va aplana tensiuni internaționale existente. Iar Organizația Mondială um, a Comerțului poate fi un vehicol în promovarea acestor desiderate. De asemenea, trebuie să ne gândim la acordurile de colaborare dintre Uniunea Europeană și state terțe, inclusiv în uh, ce privește dezvoltarea verde, ecologică, pentru că în felul acesta putem contribui la o politică adecvată față de mediu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deshanes. Oui, euh, merci Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug câteva lucruri. Vreau să-i spun raportorului că sunt pe aceeași lungime de undă cu dumnealui. E o chestiune foarte importantă. Trebuie să ne reducem mult dependența de importuri și nu doar pentru că importăm energie murdară, să zicem așa, și asta e important din punct de vedere al mediului înconjurător, însă e important pentru autonomia noastră, pentru independența Europei. La urmă urmei, e o problemă care ține de strategie. Și ar vrea ca și în raport să se spună clar acest lucru. Vedem cum arată lumea, câte zone de conflict și de destabilizare există. Autonomia energetică, independența energetică a Uniunii Europene e acum crucială acesta este primul lucru. În al doilea rând, sunt de acord cu tot ce a spus raportorul. Clar, trebuie să producem energie curată, regenerabilă, trebuie să economisim energia, trebuie să coordonăm mai bine politicile noastre naționale, însă eu aș vrea să înțeleg foarte bine asupra faptului că din punct de vedere strategic Europa trebuie să hotărască să se să-și uh, construiască cât mai repede o autonomie completă în uh, ceea ce privește energia. Vă mulțumesc foarte mult, Helmut. Mulțumesc. Și eu uh, mulțumesc pentru acest document foarte bun. <clears throat> Avizul e important. E deja al doilea aviz pe acest subiect și constat că și uh, textul re- reia niște formulări, încearcă să fie echilibrat de data aceasta nu sunt eu cel care trebuie să mulțumesc pe toată lumea, așa că îmi permit câteva observații din partea grupului nostru. Suntem sceptici cu privire la recomandările din grupul 2, includerea celor capitole de energie, dacă ele reprezintă o soluție în sine. Noi suntem împotriva importului de gaz din fracturare sau din uh, sau de șist. E clar că avem nevoie de o cooperare internațională. Dacă insistăm pe interesele marilor concerne, nu va trebui să ne mirăm când uh, proiecte mai ambițioase, precum Tesla din Statele Unite, ne vor lăsa în urmă. Eu cred că producția centrală de energie cu sisteme inteligente de uh, organizare reprezintă modelul viitorului și de aceea în aviz ar trebui să luăm poziție, să vorbim de producția inteligentă de energie să ținem cont de aspectele comerciale și să facem legătura cu alte domenii importante europene. Consider că e important să prezentăm în mod coerent toate costurile. Tocmai în Germania vedem cât de scump este să renunți la energia nucleară și cât de mari sunt costurile de depozitare a deșeurilor nucleare și cât de scumpă e pregătirea experților în domeniu, pentru că chiar dacă nu mai producem astfel de energie, am rămas cu deșeurile nucleare. Sper că cu acest anunț al uh, viitoarelor amendamente, sper să vedem modificări pe care noi le vom susține. Totodată, insist, să avem grijă când spuneți că uh, furnizarea internațională de energie nu poate fi prevăzută, dar interesul profit e o constantă, fie că vorbim de Rusia, de Statele Unite sau de lumea arabă. Dacă mă gândesc strict la un consorțiu dintre companii poloneze, uh, americane și engleze la Slaviansk, unde e clar că se caută terenuri pentru fracturare hidraulică, cred că este clar despre ce vorbim. În acest sens, aș mai arăta atenția că dorim să reducem importul de combustibili fosili. Asta ar îmbunătăți bilanțul comercial al multor state membre UE, în special în țări precum Grecia, pe Grecia care ar trebui ajutată să-și uh, extindă producția de energie, de exemplu, din uh, panouri solare. Recomandarea noastră e importantă ca să evităm un nou eșec al unor astfel de discuții în plan. Mulțumim, Helmut, spune președintele. Speranța moare ultima, dar câteodată moare totuși. Domnul Bureli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Problema energiei ne arată că avem două provocări. Una, în primul rând, față de proprii consumatori, piața internă care e fragmentată și al doilea rând, proiectarea practic uh, ce se întâmplă în exterior. Din punct de vedere intern, se pune problema costurilor, a eficienței energetice și a promovării durabile. Suntem de acord în aceste privințe, însă în același timp vrem să atragem atenția asupra unui aspect fundamental și anume impactul asupra, asupra teritoriului și comunităților locale al infrastructurii. Energia fotovoltaică și eoliană, deci dacă nu ținem cod de asta, pot duce practic la mari pagube asupra comunităților locale și doar la câștiguri pentru uh, unii. Atunci când vorbim de reziliență în ceea ce privește energia, uh, lupta împotriva risipei începe cu uh, educația, pe băncile școlii, un stil de viață durabil. Uh, e soluția pe care trebuie să o găsim pentru a nu distruge planeta. Trebuie să găsim un echilibru și ar trebui să reducem din vulnerabilitatea noastră. Dincolo de Norvegia, Turcia, Azerbaijanu, apar noi zone geografice în care Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze prezența, cum ar fi țările din Asia Centrală, mai ales Kazahstanul. Parlamentul European acum trebuie să dea undă verde acestor uh, opțiuni, ținând cont și de uh, criza geopolitică cu Rusia. Eu sunt sigur că și în următoarele luni vom avea aceste teme pe agenda noastră. De aceea acum vreau să mă limit doar la anumite elemente din uh, raport. Eficiența energetică menționată în deschiderea documentului Comisiei. Se vorbește despre o sursă de energie. Însă ar trebui să reamintim și rolul pe care l-au cetățenii în această privință. Această sensibilitate are legătură și cu ceea ce apare la punctul 4 și anume um, cerințele energetice. Următorul punct. Politicile noastre comerciale sunt esențiale pentru dezvoltarea Uniunii Energetice și aici ar trebui să ne gândim și la noile piețe posibile va trebui să urmărim cu mare atenție ce se va întâmpla pe aceste piețe, să ne folosim și de grupul de monitorizare care se ocupă de țările din Asia Centrală, grup uh, pe care am onoarea să-l conduc. E important să vedem ce rol vor juca Rusia și Ucraina. Referitor la punctul 5, factori indirecți citați de raportor. Dincolo de sursă, uh, petrol, gaz sau energie regenerabilă. E important să vedem ce impact au infrastructurile asupra teritoriului. În documentul Comisiei se vorbește despre infrastructuri utile interne pentru a asigura schimbul de energie. Problema e că în acea secțiune din document uh, nu se pune deloc accentul pe rolul um, comunităților locale în ceea ce privește această infrastructură. Și vreau să vă da, atrag atenția asupra acestui lucru. Nu e posibil ca doar interesele comerciale să aibă întâietate. Cetățenii trebuie informați în luarea deciziilor și în ceea ce privește implementarea. Când nu lipsește consens, când nu există un control democratic, se infiltrează mai ușor și uh, organizațiile de crimă organizată, de criminalitate organizată. Și încă un lucru, înainte să facem noi infrastructuri, să le folosim bine pe cele pe care le avem, să punem de asemenea și accentul pe cercetare, să nu uităm că există multe locuri de muncă aici în, jos, în joc. Încă o dată îi mulțumesc colegului uh, Buchler, raportorul și celorlalți. Mulțumesc. Și acum, domnul Ferrand. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. E un raport care pledează uh, să-i dăm comisiei și mai multe puteri în ceea ce privește energia. Deci ce înseamnă asta? Să retragem puteri statelor membre. Să trecem la o piață integrală, asta e, bineînțeles, uh, obiectivul uh, final. Între rânduri, vedem dorința dumneavoastră de a nu mai cumpăra gaz de la ruși. Cu siguranță, guvernul american va fi mulțumit, care duce o cruciadă geopolitică împotriva Rusiei. Sunteți gata să importăm și gaz de șist uh, american lichefiat, adus cu vaporul, un gaz, un gaz foarte poluant. Cereți mai mult, cât mai multă concurență în sectorul energiei pentru ca prețurile să scadă. Din păcate pentru dumneavoastră, țările în care țările sunt foarte, eh, piețele sunt foarte concurențiale sunt aceleași țări în care prețul energiei e cel mai ridicat din Europa. Franța, care încearcă să limiteze această concurență neloială, are un preț eh, dintre cele mai scăzute la electricitate. Pe de altă parte, clar că anumite centrale nucleare sunt mai sigure atunci când sunt gestionate de o companie publică care pune pe primul loc securitatea și nu rentabilitatea pe termen scurt. Faptul că companiile private ar putea gestiona centrale nucleare e ceva foarte periculos. De asemenea, vorbiți de descentralizare. Uitați problema economiilor de scală și văd aici că uh, centralele fotovoltaice, deci cu un panou de 10 metri uh, pătrați. Deci acestea sunt mult mai scumpe. Deci încă o dată sunteți orbiți de liberalism. Tranziția către energiile regenerabile e foarte scumpă și nu poate fi făcută într-un timp rezonabil de către companii. Prețul la energie regenerabilă ar crește cu vreo 50%. În ultimul rând, sfârșitul reglementării tarifelor. Asta i-ar pune pe consumator pe o poziție de slăbiciune în fața companiilor. Prețul la electricitate nu va face decât să crească neîncetat. Domnule președinte, domnule raportor, propunerile dumneavoastră sunt incoerente, vor duce la un preț mai crescut, cu mai puține uh, uh, investiții pentru energie regenerabile și cu niște costuri publice mai mari. Mulțumesc, Ima are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să semnalez importanța acestui uh, raport de aviz pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia noastră. Raportorul a făcut o treabă minunată și țin să-i aduc mulțumiri și sunt de acord cu amendamentele la care se referea raportul nostru, domnul Lange. Eu ar vrea acum să mă refer la modul în care am putea concretiza anumite măsuri. La ce mă refer? La faptul că trebuie să revizuim obiectivele de eficiență energetică și de energie regenerabilă, să creștem aceste obiective și să le impunem în mod obligatoriu statelor membre. Trebuie să uh, trecem la fapte, dincolo de uh, vorbe. De asemenea, e important să avem un nou obiectiv obligatoriu pentru interconectările electrice, o uniune energetică. Fără interconectări funcționale și eficace și eficiente, nu are cum să fie o uniune energetică. Și secolul 21 nu putem vorbi de Uniunea Europeană dacă nu avem o uniune energetică, în primul rând. E important de asemenea un alt lucru care are o legătură directă cu comisia noastră și cu politica de apărare comercială și anume nevoia de a stabili un mecanism de ajustări transfrontalier în ceea ce privește cerințele privind emisiile de dioxid de carbon. Industria noastră trebuie să fie competitivă și, într-un anumit fel, să există o dezvoltare durabilă, să se uh, păstreze mediul înconjurător, să pentru asta e nevoie de niște condiții și reguli de joc corecte. Acestea deocamdată nu sunt corecte atâta timp cât permitem intrarea de produse care nu respectă aceleași standarde pe care le impunem noi companiilor europene. Și un alt lucru, deși nu e ceva economic, ci ceva care ține de principii. În acest raport de aviz ar trebui să facem trimitere și la nevoia de a consolida drepturile consumatorilor și de a combate sărăcia energetică. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum comisia va interveni. Domnul Martin Vestro pare cuvântul acum din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc întregii comisii pentru invitația de astăzi. În primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că ați vrut un raport în legătură cu această inițiativă importantă. Uniunea energetică e o prioritate strategică a Uniunii Europene în ultimii ani, așa au stabilit toate părțile anul trecut și la începutul acestui an. Și comerțul e un aspect important pentru a uh, da curs acestei inițiative. Deci salutăm acest raport și cu siguranță vom analiza raportul dumneavoastră cu cea mai mare atenție odată ce va fi gata. Acum, câteva elemente legătură cu proiectul de aviz și câteva lucruri legătură cu cele spuse de membrii comisiei. Sprijinăm acest proiect de aviz, așa cum l-a prezentat raportorul. E important să vedem cum putem uh, să ne reducem dependența de importuri energetice. Însă e clar că vom depinde în continuare de importuri uh, și pe viitor. De aia e important să ne diversificăm sursele de aprovizionare pentru a ne asigura că avem o aprovizionare sigură și viabilă în același timp, dar și competitivă. Știți de asemenea că în acordurile comerciale apare energia din ce în ce mai mult. Suntem implicați în mai multe activități în, a, în acest domeniu și vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Și un alt element pe care țin să-l menționez, anul viitor uh, va avea loc probabil o revizuire a deciziei privind acordurile interguvernamentale în domeniul energiei. Și ca parte a acelui proces vom încerca să ne asigurăm că acordurile actuale sunt compatibile, însă vom căuta și alte opțiuni pentru a consolida aceste decizii pe viitor. Aș vrea de asemenea să vă spun că se va revizui în curând regulamentul privind gazul transparența și contractele comerciale, precum și abordarea comună, vor fi printre punctele principale ale acestui proces de revizuire. Încă o dată vă mulțumesc pentru proiectul de aviz și pentru angajamentul dumneavoastră. Așteptăm votul dumneavoastră și, bineînțeles, așteptăm în continuare să colaborăm. Vă mulțumesc, domnule Vestrop. Ați menționat revizuirea regulamentului privind acordurile interguvernamentale. Ne puteți da câteva detalii în legătură cu direcția în care se îndreaptă acest proces de revizuire a acordurilor interguvernamentale? Aș putea, însă ar fi cam prematur să începem această discuție acum, deja. Noi, Comisia, ne vom implica într-un proces larg de consultări cu toate părțile implicate. Încă nu am ajuns în momentul în care să avem o viziune clară. În ceea ce privește comunicarea privind Uniunea Energetică din februarie, vom uh, vedea ce rol poate să joace și Comisia înainte de încheierea acestor acorduri? Statele membre trebuie să ne comunice anumite date, după cum știți. Și în ceea ce privește intervenția la care v-ați referit dumneavoastră printre rânduri, deci noi vrem să fim siguri că de, din start um, toate datele vor fi uh, cele corecte. Însă e prea devreme să discutăm despre asta. Și acum, ca să încheie, domnul raportor. Vielen Dank! Mulțumesc pentru aceste observații interesante. Voi încerca să țin cont de ele, să le fac să se regăsească în text și să găsim un consens. Mă bucur de această cooperare și de multe idei noi, idei bune. Mulțumesc! Președintele. Bine, termenul limită pentru amendamente este 17 la ora 12. Și vom vota avizul pe 22 septembrie. Bine. Trecem la punctul 10. raportul cu privire la delegația din Italia, Genova și Milano. Delegația s-a deplasat într-acolo, pe de-o parte, pentru analiza porturilor, Genova, problema vămii și, în al doilea rând, în contextul expoziției de la Milano, și problema politicii de comerciale, produse agricole, produse durabile, siguranță, siguranță alimentară și așa mai departe. Au participat domnii Caspari, Vizas, Danti, doamna Mosca și Begin. Și mulțumesc tuturor celor care au participat activ. Cred că a fost o delegație bună. Au tratat punctele esențiale. La Genova am avut uh, contacte cu personal portuar, cu cei de la VAMA, cu reprezentanți ai asociațiilor industriale și am văzut provocarea activităților portoare. Vom ține cont de această experiență în toate discuțiile pe care urmează să le avem în domeniul VAMAL. Iar în cadrul expoziției de la Milano am vorbit de comerțul cu alimente, siguranța alimentară, furnizarea acestora, am discutat în pavilionul Uniunii Europene, am avut posibilitatea să vizităm pavilionul și să vedem cum s-a prezentat Uniunea Europeană acolo. Apoi am avut o discuție cu reprezentanții ai presei, cu publicul interesat și am avut uh, discuții Domeniu foarte vast, așadar, al accesului la piață, produse agricole, problema standardelor de siguranță, problema vămilor, facilitări, indicații geografice, protecția acestor produse. Și asta a fost cu atât mai interesant, dată fiind industria agricolă din Italia. Am avut și posibilitatea de a discuta cu autorități locale și regionale, cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale. Am participat la o discuție despre viitorul Europei, numită Last Call Europe 2020, problema durabilității, responsabilității sociale, Am reflectat asupra unor serii de astfel de elemente. Am mai avut și alte evenimente secundare. A fost important uh, să ținem cont de coerență și împreună cu delegația din Comisia Industriei și cei de la Agricultură am, am avut aceste întâlniri împreună ca să nu avem trei poziții diferite. Cred că și acest efect a fost foarte bun. Cam atât din partea mea, introducere. Aveți raportul în față și dori să știu dacă există completări din partea membrilor delegației. Domnul Vizas. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. A fost o inițiativă foarte bună să mergem acolo. A fost foarte interesant. Am fost cu Tiziana Beghin acolo, am fost și la Genova, am vizitat portul, din Genova am fost primiți cu brațele deschise atât de către autoritățile portoare cât și de către oamenii de afaceri din zonă. Așa cum a spus dumneavoastră, e important să subliniem problema care există în vămi. Există unele probleme la care controlele sunt uh, diferite în funcție de portul de intrare în Europa. De exemplu, vorbea despre anumite produse tipic uh, italiene, spaghetti sau altele asemănătoare sau anumite brânzeturi, tot uh, din Italia, care sunt importate din Filipine, din Statele Unite ale Americii, fără un control adecvat mai ales în ceea ce privește denumirea de origine. Ce important să urmărim ce se întâmplă. Tot cu colega Beghin vrem să prezentăm o inițiativă și anume posibilitatea de a avea o audiere în legătură cu porturile din Marea Mediterană, interconectarea dintre acestea, atât porturile din nordul Mediteranei, deci cele europene, cât și cele africane și asiatice. Să vedem ce complementaritate poate exista între aceste porturi. Nu știu, poate ar fi interesant să facem această audiere cu Comisia de Transporturi. Însă e o inițiativă pe care noi doi vă vom, o vom prezenta cât de curând. Mulțumesc. Doamna de Sarnez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare către eurodeputații care au fost în portul Genova. Care e adevărul adevărat acolo în ceea ce privește realitatea controlelor? Mărfurile alimentare sunt într-adevăr controlate? Indicațiile geografice sunt chiar controlate? Dacă da, în ce procent, care e procentul de mărfuri care nu ar fi conforme, deci care nu ar putea intra pe teritoriul Uniunii Europene. Și același lucru o să întreb și în legătură cu indicațiile geografice. Deci vă mulțumesc pentru precizări, estimate coleg. Perdón. Si es cierto que... E adevărat că uneori nu se fac controlele în modul cel mai adecvat cu putință. Depinde mult de tipul de produs. Se face uneori un control aleatoriu, deci e imposibil practic să controlezi toate produsele. Se fac controle aleatorii la întâmplare asupra anumitor produse și asta înseamnă că, din păcate, o serie de produse care nu ar trebui să intre pe teritoriul european pot să intre. Noi am insistat mult asupra controlelor privind indicația de origine, foarte important. Însă acest lucru nu privește doar portul din Genova, toate porturile europene se confruntă cu aceeași problemă ne-au dat niște date privind niște produse. Nu mi-aduc aminte, era un, un fel de brânză uh, italiană. Ne-au arătat chiar și documente în legătură cu aceste brânzeturi care puteau intra în anumite porturi europene, chiar dacă nu aveau, de fapt, uh, indicația de origine. Așa cum spunea doamna Tesarnea, e o problemă foarte importantă și pe viitor ar trebui să ne apropiem, să analizăm uh, în profunzime această problemă a controlelor. Trebuie să împiedicăm ca aceste produse care practic falsifică produsele europene, deci să împiedicăm intrarea lor pe piața europeană prin porturile noastre. Poziția menționată de domnul Vitas este foarte bună. Problema vămii și activităților portoare să fie discutată cu Comisia Transporturi. Cred că ar, fi, ar putea fi o inițiativă bună. Și în al doilea rând, doamna de Sanes, în raportul înscris sunt menționate câteva cifre. 37% produse falsificate care vin dintr-o țară pe care o cunoaștem cu toții foarte bine, dar vă vom mai pune la dispoziție și alte cifre. Bine. Mai există alte observații sau uh, întrebări despre această vizită? Se pare că nu. Atunci întrerupem aici ședința pentru șase minute. Good. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi. Vă propun să reluăm ședința noastră și să trecem la punctul 11. Este votul pe marginea întrebării dacă începem un trialog privind uh, minereurile din zonele de conflict și cum vom uh, configura delegația. Am amânat votul odată, între timp s-a ocupat și conferința președinților de această problematică și ne recomandă să respectăm tradiția și să începem trialogul. Aveți în față lista de vot, atât în ce privește întrebarea începerii dialogului, cât și uh, componența Comisiei de Negociere. Știți că în articolul 73 uh, se reglementează această problemă și modul în care echipa trebuie să fie configurată și uh, modul în care trebuie să raporteze după aceea despre rezultate. Și după aceea, sigur că majoritatea membrilor comisiei trebuie să fie pentru începerea trialogului și pentru componența uh, negociatorilor. Acestea fiind zise, vă propun să facem întâi un test pentru votul electronic. Sper că aveți cartela de vot la dumneavoastră. Deci începem testarea. Am 39 de cartele, votat 39 de colege și colegi. Se pare că totul este în ordine. Încheiem ca atare acest vot. Bun. Iar acum începe votul propriu-zis în ce privește demararea trialogului și componența echipei de negociatori. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și avem 24 de voturi pentru și 15 abțineri. Deci, procedăm ca atare. Trecem mai departe la punctul 12. Este vorba despre rezoluția privind acordul uh, referitor la facilitățile comerciale pentru Bali și uh, în ce privește amendamentul 18, vă întreb cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată vă rog, doamnelor și domnilor,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 abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul, amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 împotri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis, amendamentul 60, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm Votul pentru amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că inițial nu ați fost la fel de hotărât. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 amendament. Se pare că am sărit din greșeală peste amendamentul 13 pe care îl supunem la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru 4 împotrivă 6 abțineri, sincere felicitări. Și mai avem de votat punctul 13, întrebarea Dacă suntem de acord cu facilitățile comerciale, este un singur vot, va fi un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Sincere felicitări pentru această rundă rapidă de vot. Iată că am devansat cu un sfert de oră începerea dezbaterii punctului următor, dar nu plecați prea departe. La ora 10.30 vom începe punctual audierea noastră privind